Uh, dear colleagues, I would like to start the meeting and would like... Dragi colegi, începem ședința și vă informez că motive juridice trebuie să vă informez că ședința noastră se transmite prin web streaming și primul punct de pe ordinea noastră de zi este adoptarea ordinii de zi. Proiectul ordinii de zi va a fost distribuit ca de obicei și v-aș propune două modificări. Trebuie să transmitem ambele avize pe care le votăm astăzi către comisia competente foarte rapid, cât se poate de repede. Iată de ce va trebui să votăm aceste două avize în cursul dimineții, adică în interval de la 11 la 12.30. Toată lumea a fost informată despre această modificare și o a doua posibilitate modificare a ordinii de zi se referă la următorul fapt. Domnul Ujazdovski a solicitat ca avizul dumnealui pe marginea raportului anual 2012-2013 privind subsidiaritatea și proporționalitatea, punctul 13 al proiectului de ordine de zi, să fie discutat imediat la începutul sesiunii de după amiază. Deci dacă nu aveți obiecții la aceste două modificări ale ordinii de zi, eu consider că aceasta e adoptată. Nu văd solicitări de intervenție sau obiecții. Acum, punctul 3 pe ordinea de zi, anume comunicări ale președinte. Și aș dori să vă informez că raportul pentru avizul rolul Uniunii Europene în cadrul uh, instituțiilor internaționale financiare, monetare și reglementare a fost alocat uh, pentru PPE și e vorba de domnul Paulo Rangel ca raportor. V-aș mai informa că în ce privește reprezentantul AFCO pentru gender mainstreaming este Constance Le Grip din partea PPE. De asemenea, vă informez că audierea în ce privește viitorul instituțional al Uniunii Europene uh, în cadrul și dincolo de tratatul de la Lisabona a fost amânată această audiere ținând seama de raportul Verhofstadt și Brock și acum noua dată propusă este 12, 26 mai de la 9 la 12.30 aici la Bruxelles. Și acum trec la punctul 4 de pe ordinea noastră de zi și anume informații referitoare la deciziile luate în ședința coordonatorilor din această dimineață, chiar înainte de întâlnirea noastră. Și trei lucruri v-aș uh, împărtăși. Am căzut de acord în ce privește actele delegate, în ce privește inițiativa uh, cetățenească. Pe 23 aprilie la prânz este termenul de introducere a recomandărilor sau obiecțiilor uh, în ce privește aceste acte delegate, potrivit regulii 105. Coordonatorii voștri, deci, vă vor solicita opinia și, cum ați înțeles, e ceva urgent. În al doilea rând, două instituții consultative, uh, Comitetul Regiunilor și Comitetul Economic și Social, și-au exprimat uh, dorința de a exprima avize asupra uh, celor două rapoarte, Broch, respectiv Verhofstadt, și am fost de acord să-i invităm să-și prezinte aceste rapoarte și îi vom invita să participe și la audierea de pe 26 mai. Apoi există lucrări în curs într-un grup în care și Parlamentul e reprezentat în pregătirea Uh, potențiale reforme a sistemului de resurse proprii <clears throat> al Uniunii Europene și doi colegi din Parlamentul European lucrează deja în acest grup, domnul Alana Masur și Guy Verhofstadt. Am decis să-l invităm atât pe Alana Masur, că, iar Guy Verhofstadt este un membru al comisiei noastre, deci vom invita pe amândoi să ne informeze asupra lucrărilor acestui grup și vom vedea dacă există consecințe constituționale asupra unui eventual nou sistem de resurse proprii, dacă acesta va căpăta contur. Cam asta despre ședința coordonatorilor. Acum aș dori să aprobăm procesul verbal al ședințelor noastre anterioare din 26 februarie, respectiv 17 martie. Aceste procese verbale sunt disponibile și vor fi considerate adoptate dacă nu aveți obiecții înainte de încheierea ședinței noastre. Acum trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi. E vorba de o intervenție foarte scurtă, dată fiind întreaga pregătire din Parlament, poziția Parlamentului, mai bine spus, în ce privește Fondul European pentru Investiții Strategice, EFSI. Noi a trebuit să elaborăm un aviz, cum știți, și am avut mult de lucru între raportorii din umbră, raportorul și uh, consilierii politici și am reușit să obținem niște compromisuri care acoperă o parte din amendamente, dar persistă multe amendamente care trebuie votate separat. Uh, toată lumea are lista de vot, așa încât uh, eu cred că dacă nu mai sunt comentarii în această etapă, vom putea uh, Ehm, cum vă spuneam un pic mai târziu în această dimineață, să și votăm. Aș dori să vă informez că unele amendamente depășesc competențele AFCO și am lăsat libertatea celor care au pregătit aceste amendamente să decide, să decide dacă e oportun în continuare ca ele să fie votate sau nu, sau dacă pot fi ignorate. Tocmai pe baza faptului că uh, unele dintre aceste amendamente nu ține competența noastră, dar sigur ne putem exprima pozițiile pe aceste teme. Mm, lucrurile devin frustrante însă pentru uh, colegii care le-au elaborat însă ei ne-au spus că nu e neapărat o problemă pentru ei, așa încât sunteți liberi împreună cu coordonatorii dumneavoastră să decideți ce e sau nu pertinent. Esteban Cosa răspuns. Dacă sunt comentarii asupra avizului tău de data aceasta, pe care de asemenea îl vom vota ceva mai târziu. Nu cred că am avut suficiente discuții pe ambele teme și deci putem să direct la punctul 8 al ordinii de zi, Fabio Massimo Castaldo. E vorba de raportul anual 3, numărul 30, respectiv 31, în ce privește monitorizarea aplicării legislației europene. Fabio, ai cuvânt. Mulțumesc, doamnă președinte. Vorbesc în limba italiană. All'opinione că punto. Da, am să vă prezint pe scurt acest aviz pe marginea rapoartelor anuale 31, 30, 30 și 31 ce privește monitorizarea aplicării legislației europene. Întâi de toate am încercat să exprim ceea ce, din punctul meu de vedere, e prioritatea esențială ce trebuie să ne preocupe și pe care trebuie să ne luptăm aici în Comisia de Afaceri Constituționale. Dar cred că e un lucru valabil pentru, pentru întregul Parlament, bazându-ne pe faptul că Uniunea Europeană se bazează pe statul de drept, predictibilitate, certitudine, toți cetățenii europeni, în astfel de condiții, trebuie să poată ști rapid ce normă națională trebuie adoptată rapid și ce normă europeană trebuie transpusă eficace în legislația națională. În dosarul meu Mă refer în mod direct la internet, acesta fiind instrumentul cel mai uh, lesnicios de a permite accesul la informație, inclusiv accesul la legislație pentru toți cetățenii europeni. O legislație care trebuie de asemenea aplicată. Dacă intrăm în miezul problemei, trebuie să recunoaștem importanța ameliorărilor ce intervin odată ce uh, Uh, EU Pilot este pus în aplicare, e unul m-am neliniștit uh, în fața dificultății că această platformă nu este accesibilă în mod direct uh, pentru Parlament. Parlamentul nu e informat de situații de precontencios gestionate de Comisie. În acest sens, trebuie să evităm orice tip de prejudiciu pentru Parlament, dar și pentru cetățenii europeni. Și, în niciun caz, nu trebuie să intervină vreo discriminare directă sau indirectă. Trebuie să ne reamintim că odată ce tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare, Parlamentul European a devenit colegislator și procedura de codecizie este procedura legislativă ordinară, standard și în acest punct de vedere mi s-a părut foarte important să subliniez în raportul meu că accesibilitatea informațiilor să fie să se efectueze în mod rapid și această accesibilitate e un drept al Parlamentului European, așa încât acesta să-și poată exercita funcția de colegislator în cele mai bune condiții. Iată de ce la punctul 4 am dorit să propun crearea în cadrul diverselor direcții generale competente un, a unui sistem autonom al Parlamentului, date fiind dificultățile de comunicare între Comisie și statele membre, în ce privește aplicarea dreptului, cum spuneam, crearea unui sistem autonom de evaluare a impactului ex post, care să servească la închiderea unui anumit dosar, pentru că în acest fel Parlamentul va putea ști cum o normă ce trebuie adoptată poate fi ameliorată, modificată, așa mai departe. Iată de ce sugerez și colegii cu care am uh, conlucrat au fost de acord. Uh, sperăm ca propunerea noastră să fie adoptată, dar în continuare sunt deschis la uh, sugestii și propuneri și, bineînțeles, aș fi încântat să aud opiniile dumneavoastră. Mulțumesc. Din partea PP, raportorul din urmă, domnul Șeflin. Um, thank you very much, Chair. Um... Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc domnului Castaldo pentru munca dumnealui. Mie mi se pare că ajunge foarte departe cu textul și um, pune pe tapet o serie întreagă de chestiuni importante în ce privește securitatea juridică. E evident că e o temă centrală a efortului nostru. Am știut că de-a lungul timpului nu putem mereu să beneficiem de securitate juridică, de certitudini. Însă, în cadrul Uniunii Europene trebuie ca ținta noastră să fie coerența. Acum, regulile de aur, acolo unde legislația europeană e supraîncărcată în anumite state membre, dar nu în altele, uh, creează discrepanțe, anomalii în felul în care legea europeană este aplicată. Și atunci, în ochii cetățenilor, suntem într-o situație de litigiu. Pentru că oamenii, în general, compară cum se fac lucrurile într-o țară respectivă dar Eu, unul, am avut astfel de experiențe și uh, problema transparenței e din nou o temă dificilă în parte pentru că lumea juridică are un metalimbaj propriu, greu de tradus, în ceva ce se poate fi înțeles pe scară largă. Dar eforturi trebuie făcute în acest sens. Și argumentul domnului Castaldo e foarte important, în special în ce privește internetul și informarea cetățenilor. Însă, când limbajul juridic e tradus în ceva mai inteligibil, ne întrebăm dacă e sau nu distorsionată informația și eh, experții eh, în astfel de situații s-ar putea exprima. Cred însă că trebuie să găsim căi, chiar și aici la noi la Parlament, să transmitem oamenilor care e semnificația unor acte juridice, acte, eh, unor inițiative juridice, trebuie să Recunoaștem că mm, lucrurile nu pot fi niciodată perfecte în acest domeniu, dar eforturi merită făcute. Sunt de acord și cu alte lucruri specificate domnul Castaldo, uh, semnificația rolului Parlamentului ca și colegislator, nevoia uh, de acces, mă rog, accesibilitatea și, într-adevăr, e important ce a spus ce privește evaluarea ex post și, încă o dată, îi mulțumesc pentru uh, întreaga muncă desfășurată, mulțumesc. Pentru socialiști, acum, Enrique Guerrero Salom. Eh, Vă mulțumesc, doamnă președinte. Permiteți-mă înainte de toate să-i mulțumesc domnului Castaldo pentru avizul său. Mi se pare că bilanțul pe care l-a făcut domnul Castaldo este foarte bun în ceea ce privește îmbunătățirile făcute ca urmare a proiectului pilot, dar și o evaluare a punctelor slabe a poziției Parlamentului pe acest subiect atât de important. Câteodată acest, aceste puncte slabe se traduc în întârziere uh, directivelor și într-o mai proastă apărare a drepturilor cetățenilor, în ceea ce, de asemenea, suprareglementarea precum și alte metode, permit unor state membre să fenteze, aș putea spune, anumite reglementări europene. Cred că baza acestui aviz va uh, reprezenta um, platforma de acord între, între instituțiile europene. Iar acest acord interinstituțional trebuie să aibă trei uh, etape. O etapă pregătitoare, uh, una legislativă și una de evaluare. În această etapă de evaluare ar trebui să se reflecteze pe marginea modalității în care a fost aplicată legislația comunitară, care au fost repercursiunile și impactul acesteia asupra cetățenilor europeni. Și deci uh, locul Parlamentului în acest proces de evaluare este important. Sistemul uh, EU Pilot ne-a permis să uh, ne implicăm în fața prealabilă. În prima fază, deci, atunci când uh, sunt denunțate încălcările, lucru care a permis ca atât uh, societatea civilă cât și Parlamentul, cum ar fi Comisia Europeană, să fie informate în privința anumitor subiecte de mare importanță. Astfel s-au uh, evitat multe acuzări, dar din păcate nu s-a redus uh, numărul încălcărilor. Cred că propunerea domnului Castaldo este foarte coerentă și anume Parlamentul trebuie să poată avea acces la informații și de asemenea Parlamentul trebuie să poată fi la curent cu încălcările și infracțiunile și de asemenea Parlamentul este o cale de rezolvare a acestor contencioase. Trebuie să îi fim uh, recunoscători uh, domnului uh, Castaldo și Comisiei AFCO pentru rolul jucat în toate aceste discuții pe un subiect atât de important. Nimeni nu reprezintă ALDE. Jose Maria Tericabras de la Verzi? Nu. Mercedes Bres atunci. Mercedes? A, nu. Deci nu vrei. Avem de gând să fiu foarte succint pentru că sunt foarte de acord, într totul de acord cu domnul Guerrero. Și uh, mulțumesc uh, pentru sugestiile foarte inteligente pe care le face domnul Castaldo în ceea ce privește negocierile acordurilor interinstituționale. Cred că ne oferă posibilitatea de a face progrese. De asemenea, țin să-l felicit pe domnul Castaldo pentru abordarea foarte constructivă și inteligentă, trebuie să recunosc că membrii grupului uh, său nu fac întotdeauna dovadă de o astfel de abordare. Excepțiile confirmă regula, spune doamna Hübner. Mercedes, vrei să vorbești sau nu? Țin să-i mulțumesc și eu uh, colegului Castaldo pentru acest document uh, foarte interesant și util. Cred că este vorba aici despre o chestiune pe care trebuie să lucrăm în continuare în ceea ce privește o mai bună legiferare. Este foarte important să știm exact cum, care este situația în ceea ce privește transpunerea legislației europene la nivelul statelor membre puțin să subliniez de asemenea și importanța transpunerii la nivelul regiunilor, pentru că există regiuni care au putere legislativă. În Franța, spre exemplu. Cu alte cuvinte, transpunerea se, uh, legislației europene se face la, pe trei uh, niveluri diferite, lucru care duce la o mare complexitate a situației. Și apoi, pentru a reveni asupra unui punct al uh, documentului lui Richard, parlamentele naționale și regionale au tot interesul nu doar să mm, se intereseze la principiul de subsidiaritate și aplicarea acestuia, dar tot ceea ce uh, are de-a face cu legislația în general. Deci, ar trebui să existe contacte ex ante între Parlamentul uh, European și Parlamentul sau Parlamentele Naționale. Comisiile competente pentru transpunerea legislației europene, cu alte cuvinte. Deci este nevoie de o activitate ex ante, atât pe metodă cât și pe fond. Deci, pe de o parte, modalitățile de transpune, uh, deci modalitățile de transpunere a legislației europene sunt foarte, foarte importante. Și cred că ar trebui ca um, Comisia AFCO să se aplece mai mult asupra acestui subiect. Din experiența noastră reiese clar că parlamente, unele parlamente au tendința de a complica normele. Evident, există fel și fel de jocuri de putere lucru care duce la o, o complicare din ce în ce mai mare a legislației și care nu mai reușește să-și atingă scopul principal. Deci trebuie să se vizeze simplificarea. Ori acest lucru uh, se poate face aducându-i la oaltă pe uh, legislatori. la nivel național, de cele mai multe ori există doi legislatori care se confruntă adesea cu dificultăți din cauza distanței dintre ei și uh, legislatorul european. Mulțumesc. Domnul Plencovici. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și lui Fabio pentru acest aviz uh, foarte înțelept pentru 2012 și 2013 în ceea ce privește punerea în aplicare a legislației europene și monitorizarea acesteia. Permiteți-mi să fac trei observații din calitatea de membru cât de cât novice, aș putea spune, a Parlamentului. În primul rând, aș vrea să știu cum am putea noi, europarlamentarii, deci unul dintre cei doi colegislatori, să-i asistăm pe legislatorii naționali în acest proces. Ar trebui dezvoltat uh, un mecanism uh, comun și um, acești parteneri să fie uh, invitați la reuniunile AFCO pentru a ne spune care sunt problemele în ceea ce privește transpunerea legislației europene în, la nivel național, pentru că așa uh, crește și vizibilitatea legislației europene. Și cred că acest lucru se înscrie și în ceea ce privește EU uh, Pilot și Refit și se evită uh, transpunerea tardivă și o eventuale uh, proceduri de infringement. Pentru că există cel puțin două cazuri în 2013 de transpunere tardivă și nicio procedură de infringement. Noi uh, încercăm să ne asistăm uh, colegii în această fază de tranziție pentru a asigura un maximum de eficiență și pentru a ne asigura de o punere în aplicare la timp și de calitate a legislației europene. Este important atât din punct de vedere al transparenței, cât și al vizibilității și avem uh, uh, semnale bune din partea uh, Comisiei Afaceri Juridice în ceea ce privește acest raport. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Iandovski. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Foarte pe scurt, permiteți-mi să mă alătur colegilor care au spus că avizul uh, discutat astăzi și acum reprezintă o bază foarte bună de discuții pentru uh, un nou cadru al acordurilor interinstituționale. Țin să-l felicit pe raportor pentru activitatea sa. Recomandările sale vizează acordurile interinstituționale și uh, toate discuțiile pe marginea legislației. Am două mari observații. Sunt de acord că, există, că e nevoie de un uh, sistem de evaluare al transpunerii legislației europene. Dar cred de asemenea că este nevoie și de cooperare interinstituțională în această privință. sunt întru totul convins că Comisia Europeană are uh, dreptul de a fi um, de a avea un rol de evaluare în privința punerii în aplicare a legislației europene. Deci nu trebuie să existe o suprapunere. Ideea este de a avea un sistem comun de evaluare a punerii în aplicare a legislației europene. Și în ceea ce <clears throat> privește spusele domnului Plancovici, în mare sunt de acord, da, trebuie să știm cum sunt puse în aplicare aceste directive. Dar recunosc că am și câteva dubii. Cum poate până la urmă Parlamentul European să influențeze procesul de punere în aplicare? Și de ce am aceste dubii? Ei bine, pentru că marea majoritate a actelor legislative puse în aplicare prin directive reprezintă inițiative ale parlamentelor naționale. Or parlamentele naționale au un rol secundar pentru că ele secundează practic guvernele naționale. Deci ideea este de a vedea cum vom putea acționa. Dar trebuie să avem un sistem clar de evaluare și să avem și informații în privința punerii în aplicare a acestor directive pentru a vedea și unde apar întârzieri. Spre exemplu, în traficul de, de ființe umane, uh, legislația a fost uh, adoptată în multe țări. De Un raport foarte important la care am două întrebări. La punctele 2 și 4. La punctul 2, domnul Castaldo spune că acest sistem pilot al UE duce la o, poate duce la o discriminare directă sau indirectă și că atunci atingere drepturilor cetățenilor. Ar putea poate explica ce vrea să spună? Și la punctul 4 recomandă formarea unui uh, sistem de verificare ex post în uh, ideea procedurii de codecizie. Mă întreb aici dacă e instrumentul potrivit. Ar putea explica și acest aspect? Mulțumesc. Thank you very much. I, don't know if there's anybody from... Mulțumesc. Dorește cineva din partea Comisiei Europene să ia cuvântul? S-ar părea că nu. Domnule Castaldo. A, Comisia. vă mulțumesc și țin să vă mulțumesc pentru interesul pe care îl arătați în ceea ce privește punerea în aplicare a legislației europene și raportul nostru anual. Ehm, au fost ridicate o serie de chestiuni foarte însemnate și anume cum, parla- cum se poate implica Parlamentul și Comisia dumneavoastră în, în această chestiune alături de instituțiile naționale vă pot asigura, Comisia are cel mai mare interes în a colabora cu dumneavoastră și în a evalua posibilitățile de aplicare eficientă a mm, legislației europene și de consolidare a acestei aplicări. Cu siguranță Comisia dumneavoastră va avea de jucat un rol foarte important. Deocamdată nu voi comenta mai pe larg uh, chestiunile, dar vă asigur că acestea se bucură de întreaga noastră atenție. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Fabio. Mulțumesc. Permiteți-mi să mulțumesc tuturor colegilor care și-au adus contribuția și pentru abordarea foarte constructivă vis-a-vis -vis de acest dosar. În ceea ce privește spusele uh, domnului Schöflin, subiectul abordat de domnia sa, precum și celelalte, sunt uh, legitime întru totul și asta o spun ca italian. Știu prea bine că țara mea este vizată de destul de multe proceduri de infringement. Și știu că există probleme în mai multe state membre, iar comisia noastră trebuie să reacționeze pe marginea acestora. Apoi mai apare și problema lingvistică. Nu știu, poate am putea să lucrăm pe două căi de informare. Pe de o parte, informațiile, juri, ă, ca, informațiile juridice să fie mai tehnice, pe de o parte, și o altă cale de informație adresate cetățeanului de rând, care nu stăpânește întru totul toate aceste chestiuni și poate nu înțelege un limbaj atât de tehnic, deci să fie o abordare mai simplificată. și astfel am putea practic să îi uh, ajutăm pe cetățeni să se orienteze în acest hățiș de informații. În, cele, în ceea ce privește spusele colegului Guerrero, da, sunt de acord, este o mică etapă aceasta, trebuie să mergem mai departe, trebuie să ne lărgim orizontul și cu siguranță nu o să reușim să rezolvăm toate problemele așa cu o lovitură de baghetă fermecată. Și eu sunt de acord, dar, pe de altă parte, este foarte important următorul lucru. Acordul interinstituțional este un uh, instrument extrem de important și trebuie să trimitem un mesaj clar Comisiei și Consiliului uh, pentru ca analiza să fie aprofundată în ceea ce privește caracterul central pe care ar trebui să-l joace Parlamentul European Parlamentul European fiind uh, ales în mod direct de către cetățenii europeni. Deci, pe de altă parte, noi trebuie și să dăm uh, seama în fața cetățenilor europeni. Și deci uh, părerea Parlamentului trebuie să aibă o greutate foarte mare. Încă o dată țin să mulțumesc tuturor colegilor pentru observațiile și comentariile făcute până acum. Bresun ne vorbea mai departe despre parlamentele regionale. Deci, de faptul că în, există mai multe niveluri la nivel național. Da, e drept, în multe țări mari, cu precădere, există astfel de sisteme. Franța încă nu a transferat o serie de competențe la nivel regional, E clar, trebuie să putem ține seama de contextele naționale. Andreea are dreptate. Din punct de vedere formal, nu vom putea interveni în procesul de punere în aplicare, dar neoficial rolul nostru poate fi foarte important în ceea ce privește informarea, comunicarea corectă tocmai pentru a ne asigura că întregul proces este înțeles cât mai bine cu putință și este pus în aplicare cât mai bine cu putință. Și asta din două motive. Pe de o parte pentru că sunt uh, Parlamentul European ales de către cetățenii europeni și de asemenea pentru că instanțele uh, naționale, legislative naționale, trebuie și ele să fie ținute la curent. Trebuie să existe o reală comunicare. Și e foarte important ca parlamentele naționale și regionale să fie informate în mod corect și la timp în această privință. Colegul uh, Ujandovski Mă scuzați dacă v-am pocit numele cumva. Ne spunea că este foarte importantă cooperarea și evitarea suprapunerilor. Deci o bună cooperare, dar fără suprapuneri. E drept, cooperarea nu a funcționat întotdeauna perfect. și trebuie ca coordonarea și cooperarea să fie respectate și adevărat că Parlamentul nu a fost întotdeauna ținut la curent cu punerea în aplicare a legislației europene la nivelul statelor membre. Și clar va trebui să lucrăm în continuare pentru a asigura o mai bună cooperare și comunicare. E clar că nu există un panaceu, o soluție universală, dar eu cred că o posibilitatea dată de a, se, de a ne exprima mai clar este foarte importantă și nu doar nouă, ci și parlamentelor naționale și regionale. Și punerea în comun a acestor informații ar putea permite să se ajungă la o sinteză și la o, vedere, o privire de ansamblu Într-adevăr, este foarte importantă și toată activitatea în amonte, între raportor, raportorii din umbră și toate persoanele implicate. Eu sunt uh, dispus să uh, evaluez toate propunerile, însă, încă o dată, nici eu nu cred că este vorba aici despre vreun panaceu. Colegul Iolain a cerut două precizări pe punctul 4 și pe discriminare. E drept că există anumite forme de discriminare din anumite puncte de vedere. În cadrul dialogului uh, EU Pilot între Uniune și statele membre. Da, dar pe de altă parte, cetățenii nu știu care este legislația care a fost pusă în aplicare, care nu a fost pusă în aplicare, E clar, accesibilitatea, accesul cetățenilor la informație trebuie să fie îmbunătățit. Și nu doar la nivelul Parlamentului European, care reprezintă mm, punctul în care se răsfrânge uh, părerea cetățenilor, cetățenilor europeni, dar și la nivel național în ceea ce privește statul de drept și securitatea juridică. Încă o dată, țin să mulțumesc tuturor pentru încurajări, pentru comentariile făcute. E clar, avem de-a face aici cu un subiect foarte amplu și care are de-a face cu multe subiecte care depășesc uh, tematic, această tematică propriu-zis. Mulțumim. Mai sunt o serie de decizii de luat. Ceea ce privește Termenul limită pentru amendamente, dacă vă convine, poate fi data de 4 mai. Pe 4 mai, deci la 5 după masă, nu la 6, ca să plecăm acasă mai devreme. Și apoi pe 17 iunie. Mulțumesc! Cred că a fost o discuție foarte bună, foarte constructivă. Și acum ajungem la partea de vot, dar mai avem 7-8 minute. Uh, votul poate începe abia la 11, deci așteptăm. Dear colleagues, I think we have to start. Dragi colegi, haideți să începem. Avem voturile, începem cu TTIP și apoi cu Fondul pentru Investiții Strategice. Haideți să verificăm întâi aparatele și cartelele de vot, deschidem votul și facem o verificare. Mi-am uitat uh, cardul la juri, unde am votat mai devreme, dar îl voi, va fi adus în curând. Mă așteptăm un pic, spune doamna președinte.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 Uh, so I, I think everybody's here and everybody's is uh, prepared so we can se pare că toată lumea e aici și putem începe. Haideți să începem cu votul pe parteneriatul transatlantic TTIP. Primul amendament. Cine e pentru? scuze, spune doamna președinte, relaxați-vă, avem o problemă, deci nu votăm încă. Nu sunteți gata? Doriți să schimbăm ceva? We ask to whom? But I thought it's in the like this because this is how it is. Okay, but then you, you ask, so we ask can... for it. I, so I didn't know this. I'm sorry. So it's my fault. So there is a, there has been a request. I Așadar, uh, se cere ca acest vot să fie al doilea vot și să înlocuim între ele cele două puncte de pe ordinea de zi. Ne roagă domnul raportor, dar cred că nu e nicio problemă. Și atunci trecem acum la votul pentru Fondul European pentru Investiții Strategice. Da? Le înlocuim, ne schimbăm între ele. Doamna președinte își cere scuze. Da? Toată lumea de acord? Să începem așadar cu FS. Amendamentul 86. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Domnule Brock, trebuie să vorbiți cu coordonatorii, îmi pare rău. Trebuie să ne mișcăm repede. 86 a trecut, da? Am votat. Vedeți din ce grup fac parte, spune doamna președinte. E incredibil. 87 pentru, cine e pentru, intervenție fără microfon din sală. Optzeci și șapte. Cine e pentru? E cineva pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 88 pentru, împotrivă, respins. 89 pentru, împotrivă, verificăm electronic pe 89, deschidem votul, 89 Am încheiat votarea. Se adoptă. 90 pentru, împotriva, verificăm și la 90. La 90 verificăm vot electronic. Am încheiat votarea. PPE, aveți un vot în plus. Nu vă retrageți toți, doar o persoană să-și retragă votul. O persoană de la PPE. Nu contează, vreau George, poți să te retragi o persoană în plus. Domnul Plenkovici. George revine. Acum numărul corespunde. Votăm așadar, vot deschis și s-a respins cu 15 la 9. Respins. 91 pentru Împotrivă. Nu e clar, deci să punem la vot și 91. Deschidem votarea. Lipsește o persoană. Respins. 92 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 93 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 94 pentru, respins, 13 pentru, împotrivă, verificăm la amendamentul 13, deschidem votarea, încheiat votul ce se adoptă. Nouăzeci și cinci pentru, împotrivă, abțineri, respins. 96, aici trebuie să vă aduc la cunoștință că e legat de 41, 99, nouăzeci și trei, le putem vota împreună. Dacă sunt adoptat, dacă le adoptăm, le adoptăm pe toate, dacă nu, le respingem pe toate. Votăm așadar 96 reprezintă întregul bloc. Cine e pentru? Împotrivă? Respins. Nouăzeci și șapte pentru, împotrivă, abțineri, respins. 98 pentru, împotrivă, abține, respins. 100 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 101, cine pentru, împotrivă, abțineri respins, 14, <clears throat> pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Asta 4. Cine pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. 15 pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. 105. Cine pentru? Împotriva. Abțineri respins. 16 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 1. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 107 retras, 110 pentru, împotrivă, abțineri respins. 111 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 112 pentru, împotriva de spins, 113 pentru 113 pentru, împotriva, abțineri respins, 114 pentru, împotriva, abțineri respins, 115 15 pentru, împotriva, abțineri respins, 116 pentru, împotrivă, obține respins, 117 pentru, împotrivă, obține respins. Și acum la 118, două părți, cine e pentru prima parte, se adoptă, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri respins. 119 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, Respins, da. Compromisul 2. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 19 retras. Compromisul 3. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 127 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 129 pentru, împotrivă, cred că e respins, verificăm 129. La PP avem un vot în plus. Votul s-a încheiat. Respins. 130 pentru, împotrivă, abținere, respins. 131 împotrivă, abținere, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abținere, se adoptă. 136 doar o parte de la 136 Cealaltă parte trece sub compromis. Formularea subject to the approval by the European Parliament. Asta să punem la vot. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri. Respins. 22 pentru. Împotrivă Abțineri se adoptă. 137 pentru. Împotrivă Abțineri se adoptă. 23 pentru, împotrivă, și se adoptă, 139 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm. Să punem la vot 139. S-a încheiat votarea. Respins. 140 pentru, retras. 141 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge foarte clar. 142 pentru, împotrivă, verificăm 142. Votul s-a încheiat. Respins. 143 retras, 144 pentru, potriva, să punem la votul 144, votul e deschis. Se pare că cineva ne verifică. Avem încă câțiva colegi care votează. Acum s-a încheiat votarea și e respins. 145 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 147 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 148 retras, 149 spunem la vot, cine pentru, potrivă, abțineri, respins, 150, cine pentru, nu sunt inadmisibile, nu sunt doar de competența AFCO. Cei care au dreptul să le retragă au decis în acest sens. Deci 150, cine pentru? Împotrivă. Putem verifica dacă doriți, eu cred că a fost foarte clar. 150 așadar, vot electronic. 150. S-a încheiat votarea. Într-adevăr, nu era pe cât de clar am crezut. E bine să fim vigilenți. 151 a căzut, 152 pentru, împotriva, abține respins, 153 pentru, împotriva, abțineri respins, 154 pentru, împotrivă, abțineri respins, 155 pentru, Putem să le luăm în bloc până la 160, toată lumea de acord. De la 155 până la 164 împreună. Cine pentru așadar? De la 155 la 164 pentru, împotriva, obține respins. 24 pentru, împotriva, abțineri, adoptă. 165 cate, 100 166. Cine pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 167. Cine pentru? Împotriva. Abțineri. Cred că se adoptă. Supunem la vot 167. s-a încheiat, se adoptă 168 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 169 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 170 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic la 170. 170. Votarea s-a încheiat și e respins. 25 pentru. Potrivă. Se adoptă 171. Cine pentru? Potrivă. Verificăm 171. Verificăm. Votul s-a încheiat, se adoptă. Într-adevăr, nu era prea clar. 172 pentru, a picat. 174, cine e pentru? Potrivă? Verificăm 174. 174, respins. 175 pentru, împotrivă, ține respins. 176 pentru, împotrivă, verificăm la 176, deschis votarea. The vote is closed and it is rejected. Respins. 26. Potriva. Cine se adoptă. 178. 178 să punem la vot pentru, Potriva. Cine se adoptă, compromisul 5 pentru, Potriva. Cine se adoptă, 182 pentru, potrivă, tineri se adoptă. 181 pentru, împotrivă, verificăm la 181. Cred că respins, dar haideți să verificăm electronic. Votul e acum închis și, într-adevăr, să respinge 183 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 28 pentru. Elmar. Suntem la 28. Putem șterge ulterior la, la verificare. Problema e dacă nu votăm suficient. Nu știu ce fac socialiștii. Discutați că mar blog. Reluăm. Vă rog. 28. Cine este pentru? Împotrivă? Trebuie să verificăm? Da, haideți. Vot electronic. Votul e deschis. Votul e închis și se adoptă. 184 pentru. Împotrivă. Verificăm și la 184. Vot închis. Și se adoptă compromisul 6 acum, nu? Scuze, 185, spune doamna președintă. Cine pentru? Împotriva ține, se adoptă. Deci, compromisul 6 acum. Cine este pentru? Împotriva ține, se adoptă. 30 pentru. Împotriva ține, se adoptă. 189 pentru. Împotriva nu știu. Haideți să verificăm. 189. Vot electronic. Vot închis. Și se respinge. 190 pentru. Împotrivă. Nici măcar în cadrul acelui grup nu se votează la fel. Devine complicat. Verificare electronică. 190 vot deschis și acum vot închis. Putem închide un vot în plus de la PP, nu știm care. Acum e regulă și se adoptă 191 pentru împotriva, abțineri se respinge, 192 pentru împotriva, abțineri se respinge, 193 pentru împotriva abținerii. se respinge 31 pentru împotriva abținerii. se adoptă următorile caduc și 195 acum cine este pentru împotriva abținerii? se respinge 32 pentru împotriva abținerii. se adoptă 33 pentru împotriva abținerii. se adoptă 196 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 197 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 198 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 199 și 200, pentru, împotriva, abțineri, se resping. 201 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Sărim la 203 pentru, Putem eventual vota în bloc de la 203 la 207. Sunteți de acord? Da. Deci 203 la 207 da, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 208 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 209 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 211 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 210 pentru, împotrivă, se respinge, apoi următorul e caduc, 212 pentru împotrivă. Haideți să verificăm la 212, vot deschis. Ne apropiem de final, spune președinta. Vot închis și se respinge 213 Votăm la 213. Cine este pentru? Împotrivă? Nu îmi dau seama. Haideți să verificăm electronic. 213. Vot închis. Și se respinge. Incredibil. Nu vă ridicați mâinile cum se cade. Trecem la referiri. Considerente și referiri. Amendamentul 1 pentru împotriva țineri se adoptă. 34 pentru împotriva. Cred că se respinge. 35 pentru împotriva abțineri se respinge. 36 pentru împotriva abțineri se respinge. 37 pentru împotriva abține se respinge. 38 pentru, împotriva, abține se respinge. 39 pentru, împotriva. Nu știu, haideți să verificăm la 39. Votul e acum închis. Iarăși un PP în plus. Și Închidem acum votul și se respinge 40 pentru împotriva abțineri se respinge 42 pentru împotriva nu știu, haideți să verificăm Mi-ar fi mult mai ușor dacă socialiștii ar vota împreună cu PP-ul, mi-ar fi mult mai ușor să văd încotro să îndreaptă votul. Vot închis. Și se respinge. Nu, în blocul 1 nu a fost adoptat. 43. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 44. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 45. Pentru împotrivă, abține se respinge 46 pentru, împotrivă, abține se respinge 47 pentru, împotrivă, abține se respinge 2 pentru, împotrivă, abține se adoptă 48 pentru, împotrivă, verificăm la 48. Vă să le acum închis și se respinge. 49 pentru, împotriva țineri se adoptă. 3 pentru, împotriva țineri se adoptă. 50 a fost 51 pentru, împotriva abțineri se respinge. 52 pentru. Haideți totuși să verificăm la 52. Vot închis. Și se respinge 53 pentru. împotriva Da. Aceeași situație, verificare și la 53. Votul e deschis. Vot închis. 2 PP în plus, aaa. Acum e în regulă. Vot închis. Niciodată nu-i de ajuns pe, pe... Putem să într-un raport și, oricum, am să se respinge. 54 pentru, potrivă, abținere, să respinge 55 pentru, împotriva, oh, nu, haideți să verificăm. Coalițiile sunt complicate. Votul e închis. Și se respinge. 56 pentru. Împotrivă. Cred că se respinge, dar haideți să verificăm și la 56. Votul închis. se respinge. 57 pentru împotrivă aceeași situație. Vot electronic deschis la 57. Un PP plus. Votul e închis. se respinge 58 pentru, împotriva abțineri se adoptă 59 pentru, împotriva, iarăși nu se știe, verificarea electronică la 59, votul e deschis, vot închis și se respinge 60 pentru, împotriva, abțineri se respinge 61 pentru, Împotriva. Verificăm 61. Votul e deschis. Închis. Și se respinge. 4. Amendamentul 4, Elmar. Cine e pentru? Cred că Elmar ar trebui izolat. Ar trebui să se așeze altundeva. E incredibil. S-a adoptat încă o dată, cine e pentru amendamentul 4? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 5 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 62 pentru. Împotriva. Verificare electronică la 62. Îmi cer scuze, spune președinte, 62 e caduc, nu trebuie să votăm. Trecem la 63. 63. Pentru. Împotrivă. Cred că se adoptă, dar haideți să verificăm la 63. Încă două voturi, vă rog. Votul e acum închis și se respinge. 64 devine caduc. Amendamentul 6. Cine e pentru? Împotriva abținerii se adoptă. 65 pentru împotrivă, verificări, verificare și la 65, nu vot deschis. Votul e închis. Un PP în plus. Vot închis. Și se respinge. 67 pentru, împotriva abținere se adoptă 66 pentru, împotriva abținere se respinge 68 pentru împotriva 68 verificare electronică. Vot închis și se adoptă. Amendamentul 7 pentru împotriva abțineri se adoptă 69 pentru Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 70 pentru. Împotrivă. Nu știu care a fost votul aici. Verificare electronică. 70. Votul e închis și se respinge. Amendamentul 8 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă 71 pentru, împotriva abțineri se adoptă 73. 71. Vreți să verificăm? Bine. Votul e acum închis se respinge, Elmar chiar a avut dreptate, ce intuiție! Tot ce împotriva PP se respinge. 73 pentru, împotriva abținere, se adoptă. 72 devine caduc, 74 votăm. Cine e pentru? Împotriva abțineri, se respinge. 9. Pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 75 Cine este pentru? Potriva cine Se adoptă? Nu e clar? Încă n-am zis cine împotrivă și deja ridicați mâna. Pare că toată lumea e pentru. Haideți să verificăm eu mai bine. 75, verificare electronică, vot deschis. Vot închis. Și se adoptă. 76 pentru. Împotriva abținând se respinge. 77 pentru. Împotriva abținând se respinge. 78 pentru. Împotriva abținând se respinge. Amendamentul 10 pentru. Împotriva abținând se adoptă. 11 pentru, împotriva abținând se adoptă, 80 pentru, împotrivă, abține, se respinge 79 pentru, împotrivă, abține, se respinge 81 pentru, împre... verificăm totuși, verificăm la 81, cred că e respins, dar verificăm. Votul e acum închis și într-adevăr se respinge. Amendamentul 12 pentru, împotriva, abțineri se adoptă 82 pentru, împotriva, abțineri se respinge 83 pentru, verificare la 83. 83 de vot deschis, vot închis acum și se respinge 84 pentru 84 pentru. Verificare la 84. Vot deschis. Vot închis. Și se respinge cu egalitatea de vot. 85. Cine este pentru? Cine este împotriva? ține se respinge. Vot final asupra ansamblului raportului, mod electronic, vot deschis. Un vot în plus de la PP. Unul trebuie retras. Nu două. Acum e în regulă. Votul e închis. Și se adoptă. Prin urmare, trecem la următorul vot. Uh, votul uh, final anterior a fost 18 pentru 3, împotrivă 3 abțineri. Mulțumesc. Acum, doamna președintă, dacă vă schimbați lista de vot, trecem la Mm, Elmar, ești pregătit? Uh, Votăm în sfârșit la TTIP. Pentru asta ai venit, nu-i așa? Intervenție fără microfon din sală. Ai întârziat pentru motiv întemeiat. Amendamentul 1. Cine este pentru? Amendamentul 1. Cine este pentru împotrivă? Știm? Nu știm. Verificarea electronică. Trebuie să verificăm. Acum e în regulă, era un vot în plus de la PP. Deci vot închis și se adoptă amendamentul 2, cine pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 3, pentru, împotriva abțineri, se respinge. 4, cine este pentru? La amendamentul 4 votăm electronic, vot deschis. Votul e acum închis și se adoptă. 12 la 11. Mandamentul 5, cine este pentru? Împotrivă? ține? Se respinge. 6, pentru. Împotrivă, ține, Se adoptă. Compromisul 1, cine e pentru? Împotrivă, ține, Se adoptă. Mandamentul 13, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge 14 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 15, uh, vot pe părți, prima parte, cine pentru, împotriva, cine se adoptă, partea a doua, pentru, împotriva, se respinge. Trecem la compromisul 2 și aici trebuie să vă rețin atenția cu un minut. Avem următoarea situație. Un compromis, numărul 2, propus de raportor, acoperind o serie de amendamente. Și deci putem, uh, trebuie de fapt să votăm pe acest compromis, dar astăzi a fost, nu, ieri seara a intervenit o altă propunere de compromis care a fost uh, prezentată și acest text de compromis, nici mai știu cine l-a introdus, verzi socialiștii, verzi și GUE. Deci, intervine un alt compromis. Iată care e propunerea mea atunci. Potrivit uh, articolului 174 putem, uh, al regulamentului, putem vota și acest al doilea compromis, chiar și după uh, uh, expirarea termenului de depunere, deci aș propune următoarea opțiune. Votăm prima dată compromisul 2, așa cum a fost introdus de raportor, iar dacă acesta e adoptat, cel de-al doilea devine cadu, dar putem vota amendamentele care nu erau acoperite de compromisul inițial. E, sunteți de acord cu propunerea mea? Am o întrebare, doamnă președintă. Ce se întâmplă dacă ambele compromisuri cad, atunci votam toate amendamentele pe rând? Da. Iar dacă acestea la rândul lor uh, se resping, nu o să mai avem amendamente. Deci, votăm mai întâi compromisul numărul 2 prezentat de raportor. Domnul Durand, nu putem vota amendamentele înaintea compromisului? De ce? Doar 16. Înainte? Nu. După. Amendamentul 16 nu e vizat de compromisie, un amendament de respingere. Dacă acesta dispare, nu mai avem nicio dezbatere. Pot să vă solicit să votăm mai întâi acest amendament de respingere și abia apoi tot restul? Președinte, am decis că e prerogativa mea, am decis că votăm mai întâi contra, compromisul și abia apoi amendamentele care nu sunt acoperite. Măcar am încercat, spuse, spune domnul Duro. Seulement 60? Yeah, okay. No, it's not. Yeah. The author doesn't agree. Okay. Yeah. Okay. Yes, Esteban. Sí. Eh. Esteban. Raportorul a lucrat enorm. Peste o lună a vorbit cu toți raportorii din umbră, cu toate grupurile politice și până ieri exista o, un angajament al tuturor grupurilor, majorității grupurilor pentru un angajament de compromis. Ori, împotriva avizului raportorului s-a introdus un alt compromis, fără ca măcar să fie informat raportorul. E o practică um, neloială. La ce mai servește să avem compromisuri, uh, să lucrezi săptămâni de zile pe un compromis împreună cu raportorii din umbră, eu cred că trebuie respectat efortul raportorului și să votăm mai întâi compromisul. De acord, spune președinta și vedem mai apoi uh, ce se întâmplă. Deschid votul la compromisul 2. Vot prin apel nominal. Repet, vot prin apel nominal. Nu vot electronic. Încă nu toată lumea a votat, păstrăm vot deschis. Repet, compromisul 2 propus de raportor se votează acum prin apel nominal. Și votul acum e închis și se respinge. Nu, nu, nu. Nu, nu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 Deschid votul la compromisul alternativ. If it is adopted. Yes. It will be uh, lucky. One more person does not vote. Încă o persoană trebuie să mai voteze, poate că nu dorește. În fine, închidem votul și se adoptă. Deci cel de-al doilea compromis a fost votat, el acoperă toate amendamentele, deci nu mai votăm amendamentele individuale. No, no, no. No, to 28.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 nu sunt compatibile. Amendamentele individuale nu sunt compatibile cu acest al doilea compromis. Problema cu 16 e că nu e compatibil cu compromisul care tocmai a fost votat. E adevărat că nu e acoperit de compromis, dar devine caduc, nefiind compatibil cu compromisul.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 Yeah. Yes, Esteban Pons. Domnul Esteban Pons. Mulțumesc. Din câte înțeleg eu, și e un subiect pe care cunosc foarte bine, lucrând de mult timp pe această temă, textul care a fost adoptat nu e compatibil cu amendamentele care rămâneau de votat. Textul compromisului e pentru un tip de mecanism, iar amendamentele ce rămâneau de votat erau împotriva acestui tip de mecanism. Dacă adoptăm aceste amendamente, textul ar conține un contrasens, o contradicție. Ori toți suntem juriști aici. Din punct de vedere juridic, e imposibil să spunem că amendamentele sunt acoperite parțial și să nu precizăm care e partea ce rămâne neacoperită de compromis partea care nu e acoperită de compromis ă, atrage după sine insecuritate juridică dacă ă, ă, intervine o astfel de acoperire parțială a compromisului. Trebuie în mod explicit să fie clar ce parte și ce parte a textului e sau nu e acoperită de compromis. Și nu putem spune apoi că partea descoperită e incompatibilă sau altfel. Dacă e să votăm amendamentele parțiale acoperite, atunci textul va conține incoerențe uh, teribile care sunt inadmisibile la AFCO. Uh, amendamentul 16 o propune o soluție complet diferită față de cea care e propusă în compromisul tocmai votat, tocmai adoptat. E vorba de o soluție pe termen lung oricum, textul nu e clar. O soluție pe termen lung de, pentru o curte internațională cu judecători nominalizați și apoi amendamentul 16, pe de altă parte, propune utilizarea tribunalelor naționale. În mod evident, lucrurile sunt incompatibile între cele două versiuni. Nu știu cine a ridicat primul mână. Doamna Beres spune, eu sunt autorul amendamentului, deci v-aș putea explica situația. Nu intervine uh, domnul coleg. Dacă aveți îndoieli pe această temă, n-ar fi poate mai bine în mod democratic să votăm dacă există semne de întrebare, n-ar fi mai simplu să votăm? E lucrul cel mai democratic pe care îl putem face. Putem vota acest amendament 16 dacă, e, dacă uh, e respins foarte bine, dar dacă nu mai vedem. Um, uh, la Doamna Beres, mulțumesc, sunt dat cuvântul în calitate de autor al amendamentului 16 și vă pot explica foarte clar care este situația. Pe lista de vot, dacă am fi votat compromisul 2 în versiunea 1, era clar stipulat că acest compromis nu ar fi acoperit amendamentele 16, 17 și așa mai departe acum într-o situație similară. De ce? Cea de-a doua versiune a compromisului nu face decât să acopere aceleași amendamente ca și compromisul inițial. Deci cel neacoperit rămâne acoperită. Acum, în esență, compromisul 16 constată situația jurisdicțiilor și consideră că stabilirea unui sistem de reglementare a litigiilor de tip ISDS ar putea fragiliza sau amenința anumite legislații și propune ca atare ca aceste teme să fie tratate într-o modalitate nouă, inclusiv cu sprijinul unor judecători profesioniști, dar nu se spune nicăieri că va fi un INSS, o curte de arbitraj deci, eu cred că e compatibil cu ceea ce spun eu la amendamentul 16 și anume să ne opunem nu la existența unei curs permanente de arbitraj sau un mecanism de eh, reglementare a litigilor între state și investitori, ci arată un lucru foarte simplu, care cât se poate de compatibil cu compromisul 2, versiunea 2, cum tocmai a fost adoptat și anume, ideea de non-incluziune a unui acord asupra reglementării litigilor în TTIP-ul în curs de negociere, ținând seama de calitatea jurisdicțiilor în statele membre. Deci, cred în mod evident că există o compatibilitate între cele două și aș spune mai mult că compromisul care tocmai a fost adoptat este uh, făcut încă și mai limpede de acest amendament 16. Mulțumesc! Doamnă președinte, eu vreau să vin în sprijinul uh, declarațiilor extrem de clare ale doamnei Beres. S-a spus deja, e vorba despre cu totul și cu totul altă chestiune, dar compatibilă totuși. Trebuie să trecem la vot. E vorba de chestiuni complementare și foarte important să votăm pe acest punct. Esteban. Sí. Eh, la... Esteban. Amendamentele pe care doriți să le votați vizează conducerea națională, iar amendament, eh, compromisul vizează jurisdicția supranațională. Ori, din câte știu eu, acestea două sunt cu totul și cu totul incompatibile. Și apoi se vorbit despre un amendament de compromis în care să nu se spună care sunt amendamentele acoperite și până unde merg ele, ne duc pur și simplu la insecuritate juridică. Deci trecem la vot, dar nu știm ce votăm. Și dumneavoastră vă rezervați uh, dreptul de a ne spune asupra ce votăm odată ce votul a fost deja făcut. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Aș vrea ca lucrurile să fie clare. Interpretarea grupului socialist este uh, aceeași cu a doamnei Beres. Este vorba despre o incompatibilitate juridică între cele două propuneri. Deci, și din aceleași argumente deja uh, prezentate, argumentul 16 ar trebui votat după punct, din punctul nostru de vedere. Elmar Brock. Also wenn ich den neuen Kompromissantrag lese, Citind această nouă propunere de compromis, acolo apar elemente critice legate de această procedură și se spune clar care sunt condițiile care trebuie îndeplinite pentru această procedură. Uh, judecători, procese publice și așa mai departe. Deci, suntem pentru acest tip de procedură, pe când raportul domnului Berej le respinge concret. Și atunci, dacă acceptăm acest compromis, se rezolvă 16, pentru că cele două nu sunt compatibile. Și s-a rezolvat de la sine astfel. Dacă socialiștii ar fi vrut, ar fi trebuit să voteze pentru 16 și nu pentru propunerea compromis. Deci s-a rezolvat. Thank you, Mr. Anneman. Mulțumesc, domnul Annemans. Mulțumesc, doamnă președinte. Pe mine nu mă mulțumește nici de cum această declarație. Ba chiar mai mult, eu nu am să votez pe a doua versiune a compromisului. Adică n-aș fi votat dacă știam că așa stau lucrurile. Eu propun ca a doua versiune a compromisului să fie supusă la vot. Mulțumesc, domnul Castaldo. Doamna Breso. Eu aș fi propus uh, celor de la 17, 18 și 22 să-și retragă amendamentele, pentru că așa nu mai apare problema de lipsă de legitimitate a compromisului pe care tocmai l-am votat. Asta ar fi cea mai bună soluție în cazul de față. Da, e vorba despre amendamentul 16, spune doamna președinte. Domnul Șöpflin, noi la PPE nu privim deloc ochi bun ce se întâmplă acum. Aș uh, propune să avem 10 minute de pauză, să putem discuta între noi și apoi vom vedea dacă PPE-ul merge mai departe cu acest vot. Înainte de pauză, aș vrea să aud ce are de spus toată lumea. Domnul Castaldo, întâi. Mulțumesc. Și eu sunt într totul de acord cu interpretarea lui Pervanș Beres, pentru că textul pe care l-am primit, cel de-al doilea compromis, nici măcar nu este menționat ca amendament acoperit. Se vorbește despre 17, 18, 22 și parțial de 23 și 24 și 25, dar 16 nu e menționat, deci ar trebui să votăm pe el. Am putea vota asupra votării? Și apoi mm, încheiem. Îmi pare rău, dar mm, mi s-a cerut și o pauză de 10 minute pentru finalizarea discuțiilor mm, în grupuri politice, iar eu pot lua această hotărâre. Înțeleg că unii colegi doresc o pauză pentru a se putea consulta. Această pauză ar fi calea pentru a găsi un compromis uh, neoficial. Vedem dacă merge. Dacă nu merge, atunci PPE-ul nu va continua cu acest vot. Mă fac că n-am auzit ce ați spus în a doua parte, însă cred că trebuie să profităm de această pauză. E clar, nu e nicio regulă care să-mi interzică să acord vreo pauză. 10 minute de pauză. Elmar? Doamna președinte, vă rog să se verifice în această comisie. Asta se verifice cu o seara de dinainte sau în dimineața respectivă dacă poate fi depusă o altă propunere de compromis care are același efect ca propunerea făcută. Mi se pare că aici a avut loc o metodă care nu poate fi acceptată. Eu sunt de mult aici. O astfel de procedură nu am mai întâlnit, nu e un tratament corect, e o mișcare pe care nu o putem accepta. Mulțumesc. Tocmai din aceste motive anunț o pauză de 10 minute pentru cei care doresc să se consulte. Ne reîntâlnim peste 10 minute. Uh, I, I hope that you, you had enough. Sper că ați avut destul timp pentru discuții. O să îi dau cuvântul înainte de toate raportorului pentru a ne spune care este opinia sa în privința amendamentului 16. Ei bine, acesta nu a fost citat în compromis, deci uh, se poate vota asupra lui ca atare. Eu as, as, asta aș propune în calitate de raportor. Eu cred că ce s-a întâmplat aici uh, nu se nu merge mână în mână cu un bun comportament. Sper să nu mi se mai facă și în altă parte ce mi s-a făcut aici. Ja. Mm. Um, yeah, I, I, I think I would like to say... Am două lucruri de spus. Atunci când secretariatul a primit acest uh, compromis de amendament, informația era următoarea, cum că și raportorul l-ar fi primit. Deci uh, secretariatul nu este singurul care trebuie să fie tras de urechi pentru acest uh, lucru. E clar că ceva s-a gripat în sistem. Și în al doilea rând, am citit și răscitit amendamentul care începe cu obiectivul de a ne opune mecanismului ISDS în TTIP și nu este contradictoriu cu compromisul. Ori asta nu înțeleg, pentru că mie din, din potrivă mi se pare că acestea două se bat cap în cap. de a avea o soluție permanentă. Deci, practic, până la urmă, spiritul și intenția acestor texte este uh, cu totul și cu, sunt cu totul și cu totul diferite. Pentru că compromisul începe cu o opoziție foarte clară la ideea de a introduce ISDS în TTIP. Mie mi se pare că cele două nu sunt pur și simplu compatibile. Mă rog, asta e părerea mea. Aveți, uh, evident, uh, și uh, dreptul de a mă contrazice și de a cere votare. Cred că raportorul ia clar în mod, uh, ia în calcul uh, posibilitatea de a include și acesta, dar încă o dată mie nu mi se pare că cele două sunt compatibile. Haideți să votăm acum în privința compatibilității. Eu mă opun dar uh, și dumneavoastră vă opuneți acestei uh, idei. Am spus deja, din punctul nostru de vedere, cele două nu sunt incompatibile. Din punctul nostru de vedere, ar trebui să se voteze. Dacă preferați să, ce, să întrebați dinainte dacă trecem sau nu la vot, treaba dumneavoastră. Da, știu care va fi rezultatul, dar totuși voi cere. Da. Oricum, se va vedea pe ecran care sunt rezultatele votului. Deci, socialiștii, vă rog să ridicați mâna pentru a vedea cât sunt în sală. 6, deci putem să o punem la socoteală și pe revanș Să vedem cum să votez. Cine este pentru votare pe amendul 16? Mă rog, e clară majoritatea. Putem verifica. Cine se opune votării pe amendamentul 16? Bun, deci se, vom vota pe amendamentul 16. În schimb, toate celelalte care sunt acoperite, declarate drept a fi acoperite de compromis, nu le votăm. Facem vot nominal, dar din ce motiv? La cererea cuiva. 16. Votul este deschis. fără Pervanș Beres avem deja 25, deci cu Pervanș avem 26. Deci 14 la 11, mulțumesc. Trecem acum la amendamentul 28. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins, cred. 29 pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 30 pentru? Împotrivă? Verificare electronică. Vot închis. Respins. Compromisul 3. A, nu apar cifrele pe ecran. Ar v-aș putea spune exact. Compromisul 3. Cine deci este pentru compromisul 3? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 32, ultima parte, este compatibilă cu compromisul pe care l-am votat. Deci de la as and thus request. Cine este pentru această parte din amendament? Cine se împotrivește? Abțineri se respinge. Verificăm electronic la 32. Votul s-a deschis. se respinge cu o majoritate amplă, 17 la 7. 37. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 38. Pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4. Pentru. împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 42. Pentru. Împotrivă. Cred că i-a adoptat. Da, se adoptă. Compromisul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. A, se adoptă. <clears throat> Amendamentul 44. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 45. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 46. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 48. Pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 49 pentru, împotrivă, ab... stați și verificare, verificare electronică. A, nu, se respinge, se respinge. 50 pentru, împotrivă, se respinge. 51 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 52 pentru, Împotrivă. Verificare electronică, vă rog, la 52. Avem un uh, membru PP în plus. Gata, acum e bine. Nu, nu, nu, nu, nu, nu. Acum, stați așa și nu mișcați. Gata, acum e numărul bun. Se respinge. 53 pentru. Se respinge și atât. Vot nominal pe acordul final. Se deschide votul. membrii supleanți, da. Gata. Acum e în regulă. Votul s-a închis. 13 pentru, 9 împotrivă, 2 abțineri. Și gata, am terminat. Ne întâlnim iarăși la orele 15. Mulțumesc!